bugete. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento solo había uno, pero ahora ya podemos hablar. Dragi colegi, iată, suntem mulți în sală, dragi colegi, așadar, vom deschide sesiunea de seara aceasta, ordinea de zi ne spune că trebuie să trecem la dezbaterea cu privire la raportul domnului Cibi cu privire la cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabilă produselor cu